Il Presidente! Allora. Care colleghe. Dragi colegi, bună seara tuturor. Reluăm sesiunea Parlamentului întreruptă joi pe 22 noiembrie 2012. Procesul verbal al ședinței din